it seems that we can start now. Se pare că putem începe. Bună ziua tuturor! Declar deschisă ședința noastră și bun venit membrilor nou aleși. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră, felicitări, bineînțeles, și foștilor colegi pe care îi recunosc aici în sală. Mi s-a cerut să prezidez începutul ședinței de astăzi, pentru că sunt uh, cea mai veche aici la Parlamentul European și voi prezida alegerea viitorului nostru președinte sau președinte. Am să vă reamintesc regulile, pentru că scopul este să constituim biroul Comisiei PETI astăzi prin alegerea viitorului președinte și a 1, 2 sau 3, 3 sau 4 vicepreședinți. Alcătuirea biroului, în conformitate cu regulile, trebuie să reflecte diversitatea Parlamentului. Biroul nu poate fi format în mod exclusiv din femei sau bărbați și toți vicepreședinții nu pot veni din același stat membru. Trecem la alegeri, după cum spuneam, întâi președintele și după aceea vicepreședinții. Și încă o dată, în conformitate cu regulile, aș vrea să anunț numele membrilor supleanți care vor participa la vot pentru că nu avem quorumul uh, pentru membrii plini, domnul Ciambaschi, și îmi cer scuze dacă nu pronunț bine, care îl va înlocui pe domnul Chiriacos Vipulos din partea ECR. Doamna Mara Bizzotto va înlocui pe doamna uh, Giara Ciangea din partea ID. Adam Coșa o va înlocui pe doamna Azima Copulo din partea PP. Domnul Sven Schulz îl va înlocui pe domnul Loran Georgi Vințe din partea PPE și ultimul anunț, domnul Papadakis îl va înlocui pe Alfred Sound din partea grupului SD. Toată lumea este aici? Mai dorește cineva să înlocuiască un membru plin? Vă rog să vă declarați identitatea. Intervenție fără microfon, din păcate, din partea verzilor și o înlocuiți pe doamna Oken, foarte bine, am notat. Doamna Silvie Ghiom va locui și dânsa un coleg. Puteți să ne spuneți încă o dată numele membrului pe care îl înlocuiți, vă rog? Aș avea nevoie de numele acestui coleg. Nu am înțeles numele membrului pe care îl înlocuiți sunt Richard Corbett și eu am venit să... Doamna Ghiom îl înlocuiește pe domnul Smerilio. Cristian, te rog. Mulțumesc și eu o înlocuiesc pe doamna Evelyn din partea grupului PPE. Ok, nobody else it seems. Mai dorește cineva să intervină? S-ar putea să aveți nevoie într-adevăr de cardul de vot. Și acum vom trece la alegerea președintelui. În primul rând, trebuie să verificăm dacă avem quorumul necesar. Avem nevoie de 9 membri, deci cred că nu mai e nevoie să numărăm. Suntem mai mult de 9. Și acum am să prezint candidații și am să vă dau cuvântul. Yes, you have the floor. Vă rog. Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen für den Präsidenten des Petitionsausschusses Mulțumesc. Noi propunem în calitate de președinte pe doamna Montserrat. Do we have any other Mulțumesc. Mai avem alți candidați? Se pare că nu. Avem un singur candidat la postul de președinte. Am să o rog pe doamna Montserrat. Sunteți de acord cu această propunere? Da. Trebuie să verific că sunteți membru plin al acestei comisii. Da. Că v-ați uh, făcut declarația financiară și declarația în ceea ce privește codul de conduită. Da. Perfect atunci. Se pare că vă putem alege foarte simplu puteți să aplaudați. Toutes mes félicitations et je vous propose Felicitări și vă propun să schimbăm locurile. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru susținere. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu președinta acestei comisii atât de importante, care este poarta de intrare pentru cetățeni aici la Parlamentul European. Avem uh, o adevărată oportunitate în acest mandat, pentru că putem asculta problemele cetățenilor și îi putem ajuta să le rezolve. Este o ocazie foarte bună pentru noi toți, pentru ca Parlamentul să se apropie de cetățeni. Este un instrument perfect pentru a o face, pentru ca Europa să fie mai aproape de cetățeni. Am să dau dovadă de echidistanță, am să respect statul de drept și sper să lucrăm bine împreună alături de toate grupurile politice, într-un spirit uh, constructiv și de responsabilitate, respectând interesul general al cetățenilor. Vă mulțumesc încă o dată. Și acum, dacă îmi dați voie, am să vorbesc în această limbă minunată, care este spaniola. Președinta care a început ședința, a prezentat deja situația. Vom trece acum la alegerea primului vicepreședinte al comisiei noastre. Așteptăm propuneri din partea grupurilor pentru acest post de prim vicepreședinte al comisiei. I would like to present on behalf of... Aș vrea să prezint în numele grupului Verzilor pe doamna Tatiana Jdanoca. Mulțumesc. Mai sunt și alți candidați? Doamna Zdanoca, vreau să vă întreb dacă acceptați această propunere. Da, accept. Ați semnat toate declarațiile? Da, foarte bine atunci. se îndeplinește cerințele și avem un singur candidat pentru acest post de prim vicepreședinte al comisiei noastre. Prin urmare, dacă toate grupurile sunt de acord, vom alege pe doamna Zdanoca prin aclamare. Felicitări! And I'm inviting you! Și v-aș invita să veniți aici alături de mine, la prezidiu. Ahora pasaríamos... Okay. Um, the EPP group is asking me. Grupul PPE dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, pentru că s-a făcut o schimbare pe lista de candidați, v-aș cere o scurtă pauză de două minute pentru a face anumite verificări. Trebuie să consult grupul, să vedem ce se întâmplă cu lista candidaților. Dacă puteți, două minute de pauză, nu mai mult. Foarte bine, dacă grupurile sunt de acord. Unul dintre grupuri dorește o pauză scurtă de două minute pentru a confirma numele. Vom face această scurtă întrerupere. Sí, apreciados miembros. Dragi colegi, au trecut mai mult de două minute. Dacă sunteți de acord, reluăm ședința. Dacă dorește cineva să intervină din partea vreunui grup politic, grupul popular, Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu a venit aici pentru a vota astăzi președintele și cei patru vicepreședinți și am plecat uh, de la un acord între partide, care însă, din păcate, trece prin uh, momente grele acum și de aceea v-aș cere să amânăm votul. Domnul Spadachis. Mulțumesc. Noi cerem să mergem mai departe cu procedura, să trecem la vot pentru fiecare vot uh, uh, separat pentru fiecare post. Dacă nu sunt alte intervenții, grupul Partidului Popular are peste șapte deputați pentru a face această cerere de amânare a votului și prin urmare a ședinței comisiei noastre. Partidul Socialist se opune, așa că vom vota dacă să amânăm sau nu această întâlnire. Deci, vă atrag atenția. Butonul verde este pentru amânarea votului și butonul roșu împotriva amânării votului. Însă, înainte de a trece la vot, îi dau cuvântul domnului Caniaș. Mulțumesc, doamna președintă. O înlocuiesc pe doamna Von Vis din partea grupului Renew Europe. Se acceptă. Foarte bine, dacă sunteți de acord, începem cu votul. S-a deschis votul. perfecto nadie me ha pedido <laughs> si no secreto o no pues si Nimeni nu m-a întrebat dacă votul este secret sau nu. Dacă sunteți de acord, nu va fi un vot secret. Putem vota prin ridicarea mâinii. Cine este deci pentru amânarea acestui vot? pentru că serviciile tehnice îmi spun că lucrurile nu sunt foarte clare. Vom trece la un vot electronic. Deschidem votul electronic. Vă spuneam, verdele este pentru amânarea votului și roșu împotriva amânării. S-a deschis votul. de 30... De 30... Dragi colegi, avem 30 de voturi exprimate, din care 18 sunt împotriva amânării și 12 pentru. Prin urmare, continuăm votul. Trecem acum la votul pentru al doilea vicepreședinte. Sunt propuneri pentru acest post? Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să o prezint pe doamna Iana Tom pentru postul de al doilea vicepreședinte din partea grupului Renew Europe. Mulțumesc. Mai sunt și alți candidați? Se pare că nu. Mă scuzați, înainte de aceasta, doamna Müller dorește să intervină. Ok um, ser candidată para ser la... Vreau să vă întreb, în primul rând, dacă sunteți de acord cu această uh, poziție de candidat pentru al doilea post de vicepreședinte. Da, accept. Și am semnat toate declarațiile necesare. Perfect. Cum nu mai avem alți candidați, o alegem pe doamna Tom prin aclamare. Felicitări! Și vă invit să veniți aici la prezidiu. Cum Continuamos. Trecem mai departe la al treilea post de vicepreședinte. Propuneri din partea grupurilor politice? Vă rog. Mulțumesc. În numele grupului nostru politic, în numele grupului ECR, aș dori să-l numesc pe domnul Richard Cearnetski la postul de al treilea vicepreședinte al Comisiei. Dânsul a participat deja în această comisie într-unul din mandatele anterioare. Mulțumesc! Mai sunt și alți candidați? A doua vicepreședintă dorește să intervină, vă rog. Nu, nu am un alt candidat de prezentat, dar din partea grupului Renew Europe uh, v-aș uh, propune un vot pentru acest candidat, un vot secret. Este o propunere din partea Renew Europe. Necesitamos, como usted bien sabe, după cum știți, avem nevoie de șapte membri care să susțină această cerere a dumneavoastră pentru a avea un vot secret câți uh, membri vă susțin. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți de acord cu propunerea doamnei Tom și anume să avem vot secret. Foarte bine, vom uh, trece la acest vot și va fi un vot secret? Dacă mai sunt și alți candidați? Nu. Atunci, pentru candidat butonul verde și roșu împotriva acestui candidat. Începem votul, este un vot secret. așa, așa. Sí, sí. Um, Iată și rezultatul votului, 31 de voturi exprimate, 18 pentru domnul Cernețchi și 10 împotrivă cu 3 abțineri. Prin urmare, Dumneavoastră ați fost, a fost ales uh, ca al treilea vicepreședinte și v-aș ruga să veniți aici la prezidiu. Felicitări! Si, si les parece, pasamos ya a la última. Dacă sunteți de acord, trecem la ultimul vot, al patrulea, pentru postul de vicepreședinte. Care sunt propunerile? Domnul Papadakis? Da, din partea grupului S și D. O propunem pe Cristina Maestre Martin del Magro, doamna care stă chiar aici, lângă mine. Mai sunt și alți candidați? Nu? Dacă sunteți de acord, atunci uh, votăm prin aclamare. Felicitări! Nu v-am întrebat dacă acceptați, dar bănuiesc că da și ați semnat toate declarațiile, așa este? Perfect, atunci felicitări și puteți veni aici la prezidiu. Ok, Inform, uh, informo a los diputados de que... Dragi deputați, vreau să vă informez că începând de acum aveți uh, deja acces la baza de date uh, eh, IPETI, în care sunt uh, înregistrate toate petițiile și informațiile relevante pentru fiecare dosar. Dacă doriți să aveți acces pentru o petiție, trebuie să solicitați personal acest lucru și secretariatul vă va transmite informații prin e-mail. Uh, pachetul de bun venit uh, îl aveți deja în cazierul dumneavoastră. Avem deocamdată documentele doar în engleză, dar vor fi traduse și în celelalte limbi și după alegerea biroului, deci acum putem suspenda ședința, ne întâlnim pe 4-5 septembrie la Bruxelles. Va fi prima ședință a comisiei noastre.